Cei 10.000 de cetățeni care au fost interesați ne arată cât de mulți oameni în general sunt interesați de ce facem. Președintele întrerupe. La final se depune un proiect de rezoluție al un număr de 5 grupuri politice. Dezbaterea e închisă. Mâine va, vom vota. Ultimul punct de pe ordinea de zi, dragi colegi, intervențiile cu durata de un minut, potrivit regulamentului 151, domnul Tăcheș începe. Elnök úr, 91 esztendővel... Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut 91 de ani de când s-a încălcat principiul wilsonian al autodeterminării. Uh, Ungaria a solicitat ca mm, uh, Transilvania și alte regiuni ale Ungariei să fie rupte de țara mamă doresc să militez pentru drepturile maghiarilor din afara Ungariei. Este inadmisibil și intolerabil ca Oliver Boldoghi, uh, care uh, locuiește în sudul Slovaciei, să fie expulzat pentru că acesta uh, își asumă în mod deschis identitatea maghiară. E inadmisibil de asemenea faptul că în Transilvania, în România, în Târgu Mureș, maghiarii nu mai pot avea o secție maghiară de sine stătătoare la universitate. Ni s-au luat teritoriile și uh, acum iată că trebuie să avem măcar posibilitatea de a ne fi respectate drepturile. După cum s-a proclamat la Alba Iulia în declarația din 1918. celebrăm mâine Ziua Națională a României. și a fost întrerupt vorbitorul. Doamna Smolcova are cuvântul. na Slovensku sú ľudia znechutení a hlavne... Mulțumesc. În Slovacia, oamenii sunt foarte frustrați de faptul că mm, organismele judiciare nu respectă organismele naționale, mă scuzați, nu respectă uh, securitatea un fost ministru a interceptat convorbiri ale jurnaliștilor în mod ilegal. Există posibilitatea de a face asta, din păcate. Avem un scandal media în Slovacia, scandal care a fost analizat și de OSCE prin uh, oficiul uh, acestui organism pentru libertatea presiei, Sper să fie conduse anchete pe acest subiect, pentru că într-o țară democratică nu e voie să planeze astfel de insecurități. Datele private, sfera privată, aceste lucruri trebuie să fie uh, protejate și nu interceptate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnei Smolcova. Urmează domnul Bușoi

Eu cred că vedem care este rezultatul politicilor de austeritate în foarte multe țări. Vedeți ce se întâmplă cu reformele structurale. În contextul actual, cred că ar trebui să vedem marile mișcări sociale care au apărut. Și nu doar în țările care întâmpină mari greutăți, în țările PIGS, cele din sudul Europei, ci și în alte țări. Săptămâna trecută, în Portugalia, am avut cea mai mare grevă generală din sectorul public și privat. A fost o grevă care i-a scos pe toți cetățenii pe stradă. Însă uitați-vă ce se întâmplă în Marea Britanie. Acolo are loc cea mai mare grevă de foarte mulți ani de zile. Asta pentru că lucrătorii au ieșit și acolo, în stradă, ca și în Portugalia. Iar vineri va avea loc o, un mare meeting aici, la Bruxelles. Domnule președinte, ce ne demonstrează aceste greve? Ce ne arată? Cauzele problemelor sunt comune și de aceea ai nevoie și de o reacție comună. Vă mulțumesc, doamnă Matiaș. Acum domnul Paș, care cuvântul. pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolego... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Lumea a luat o razna în uh, Slovacia printr-o decizie a fost impusă muncă silnică celor din domeniul sănătății. Iată, se, e o măsură stalinistă. Acești oameni sunt obligați cu amenințarea pedepsei cu închisoarea și uh, în contradicție față de dreptul muncii să muncească peste program fără a beneficia de program de odihnă de niciun fel. E o manieră perversă uh, de a, se, pentru ca guvernul să se răzbune pe medici, pentru că medicii au uh, luat măsuri împotriva corupției guvernului. Doamnelor și domnilor, vedem că e

Domnul are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În Europa nu trebuie implementate legi cu efect retroactiv. În Ungaria însă se întâmplă asta. S-a întâmplat anul trecut, de exemplu. A fost implementată o lege în ceea ce privește pensiile. Au fost modificate pensiile, mai bine de 300 de mii de persoane au fost afectate de această lege implementată retroactiv și acum guvernul se pregătește să emită un alt act normativ uh, cu efect retroactiv în ceea ce privește uh, uh, afacerile constituționale fostul guvern socialist trebuie tras la, va fi tras la răspundere retroactiv, dragi colegi. Eu cred că Parlamentul European și Comisia Europeană nu pot să asiste uh, la așa ceva fără a întreprinde câteva măsuri. Mulțumim foarte mult. Domnul Gallagher. Deci, Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult că îmi permiteți să mă exprim și eu. Aș vrea să mă refer la evitarea prăbușirii monedei euro. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar prăbuși moneda euro? Ei bine, consecințele ar fi absolut groaznice. Foarte mulți eh, cetățeni din Europa și din Irlanda sunt îngrijorați și se tem pentru economiile lor. Sistemul eh, global financiar eh, s-a dovedit a fi de neîncredere. Astfel, încrederea piețelor a fost uh, zdruncinată, dar și cea a oamenilor. Și trebuie să recăpătăm această încredere, acționând în mod hotărât și asigurând o protecție imediată a monedei euro. Toate țările trebuie să se implice. Așa cum s-a spus astăzi, trebuie să existe o acțiune coordonată din partea BCE-ului, așa cum au acționat și uh, Banca Federală Americană și Banca Japoniei. Ministrii de finanțe trebuie să adopte niște plăți de 2,5 uh, miliarde de euro către Irlanda. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Maier are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ultimele alegeri generale din Maroc au avut un absenteism de peste 70% din populație. Astea sunt datele oficiale. Unii analiști spun că absenteismul a fost și mai mare. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și dea seama câtă democrație își dorește această țară. Această țară își dorește un proces uh, constitutiv. Cred, sper că ne dăm seama că ar trebui să ne gândim uh, la politica noastră de vecinătate, deoarece mișcarea din 20 de februarie, care a inundat străzile, oameni care au protestat împotriva manipulărilor regimului, deci toți acești oameni au ieșit în stradă și Uniunea Europeană ar trebui să-și schimbe politica uh,

foarte multe femei au organizat o campanie pentru a cere schimbări, pentru a crește siguranța femeilor. Zi de zi, femeile sunt violate, bătute, închise în casă de parteneri, de soți și sunt uh, mult mai victimizate. O femeie din 5 în Irlanda va suferi de pe urma violențelor pe durata vieții, însă nu doar femeile suferă și copiii sunt foarte afectați. Uh, Anul trecut uh, au, fost peste 1600 de cazuri de abuz împotriva copiilor în Irlanda. Acestea sunt datele oficiale. Și din cauza recesiunii, situația se poate agrava și mai mult. De asemenea, multe servicii de sprijin pentru refugiați și pentru femei sunt închise și cui se vor adresa aceste femei? Deci de aceea e important să combatem violența împotriva femeilor, să sprijinim uh, grupurile vulnerabile și să nu lăsăm politica de austeritate să submineze serviciile sociale. Mulțumesc! Mulțumim doamnei Pendergast. Are cuvântul doamna Figueiredo. Da- Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit greva generală din Portugalia. Astăzi, în Portugalia, s-au reunit mii de oameni uh, la solicitările sindicatelor în fața Parlamentului și au protestat împotriva bugetului marcat de austeritate, buget ce a fost discutat în Parlament și care a fost votat cu o majoritate confortabilă, dar cu abținerea socialiștilor. S-a protestat împotriva atacurilor lansate asupra uh, lucrătorilor prin reducerea salariilor, prin reducerea concediilor, prin reducerea primelor de Crăciun. Uh, se taie și uh, din uh, contribuțiile la sănătate, din beneficiile de, uh, la asigurări de sănătate. Deci toată lumea protestează acum pentru că e un regres și Portugalia va ajunge pe un uh, drum al haosului. Va urma o săptămână foarte grea uh, și totul va culmina cu 7 decembrie. Vorbitoarea este întreruptă. Uh, Mulțumim, doamne Figueredo, spune președintele. Domnul Diaz de Meira are cuvântul. Domnule președinte, știm cât de mult uh, depindem de energia importantă. Un procent foarte mare. În ceea ce privește cărbunele, suntem dependenți în proporție de 41%. Cărbunele genera cea mai multă energie, la fel ca energia nucleară sau gazul. Însă ne-am limitat capacitatea de extracție. Și ce am obținut? Să importăm cărbunele din țări care nu au aceleași norme socioambientale. Comisia ar trebui să revizuiască cadrul actual uh, pentru ajutorarea extracției de cărbune în strategia sa pentru anul 2050. Legislația poate fi îmbunătățită în ceea ce privește obligația de a Uh, da înapoi ajutoarele pentru a putea funcționa, uh, funcționa. Dependența noastră energetică e încă un punct uh, slab și criza actuală ne va face să plătim foarte devreme acest risc pe care îl avem. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera, doamna Țicău.

Mulțumim, doamnă Țicău. Urmează domnul Murphy. Uh, David Cameron. Mulțumesc. David Cameron a descris uh, greva de astăzi un eveniment care nu va avea efecte mari. Însă uitați-vă că lucrătorii, 2 milioane, număr de 2 milioane în uh, Scoția, țara Galilor, în Anglia, au avut curajul să organizeze uh, meetinguri uh, masive, pichete și mesajul lor a fost foarte clar. Gata, suficient. Nu vrem să lucrăm mai mult pentru pensii mai scăzute, nu mai vor alte taxe, nu vor alte reduceri la serviciile publice. Au spus asta foarte clar. Marele socialist James Connolly a spus că cei mari sunt mari doar pentru că noi suntem îngenunchiați. Să nu uităm că acesta trebuie să fie începutul unei mișcări de schimbare. Serviciul public trebuie să fie menținut și aceste acțiuni, iată că ajung să afecteze și sectorul privat. Mulțumesc, domnule Murphy. Domnul Mezaroș. Mulțumesc, domnule președinte. În 2004, 10 noi state s-au alăturat Uniunii Europene și cu toate le-au sperat să se bucure de o Europă fără frontiere. De aceea e inacceptabil ca astăzi, într-un stat membru, să fie expulzați cetățenii doar pentru că vor un al doilea pașaport. Asta se întâmplă acum în Slovacia. Dreptul comunitar prevede multe lucruri în ceea ce privește mm, aceste aspecte, lucruri care depășesc sfera dreptului internațional. E rănit acum dreptul comunitar prin faptul că dubla cetățenie nu e recunoscută în Slovacia. Dacă un stat oferă cetățenia unor oameni, atunci aceștia pot, trebuie să poată beneficia de această oportunitate. E inadmisibil ce se întâmplă și vrem ca Uh, apartenența la Uniunea Europeană să nu ajungă să fie un dezavantaj. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumim. Are cuvântul domnul Alves. Criza Uniunii Europene este contagiar. Mulțumesc. Criza Uniunii Europene contagiază toate statele membre. Iată că dimensiunile au ajuns să fie incredibile. Piețele financiare și incapacitatea de a asigura finanțarea de care au nevoie IMM-urile reprezintă mari probleme. Iată cum a crescut șomajul, avem din ce în ce mai multe falimente. E o spirală care alimentează recesiunea și care afectează toată societatea. Disciplina bugetară, restructurările, guvernanța, cu, to- cu toții suntem de acord cu asta, însă pe termen scurt nu e suficient pentru a pune capăt uh, degradărilor actuale. E drept, politicile de creștere sunt cele mai importante, deoarece fără ele niciodată nu vom putea reduce datoria suverană, niciodată nu vom putea garanta finanțarea întreprinderilor și a economiei. Fără acestea, Uniunea Europeană se îndreaptă către o prăpastie și de aceea e nevoie de o intervenție uh, puternică a BCE. Mulțumesc! Domnul, doamna Bauer are cuvântul acum. Köszönöm szépen, elnök úr! Mulțumesc, domnule președinte. Problema cetățeniei e o chestiune care ține de competența statelor membre potrivit principiului subsidiarității. Ca răspuns la modificarea legii cetățeniei din Ungaria, Slovacia a emis și ea o lege care face ca cele patru libertăți uh, de bază să fie uh, restrânse. Problema a devenit una europeană. Cetățeanul slovac care a primit o scrisoare de la Ministerul de Interne prin care i-a fost retras uh, uh, cetățenia, i-a fost retras uh, buletinul, pașaportul și așa mai departe, este obligat acum să solicite drept de ședere la el acasă. E umilitor și mai mult decât atât, e o rănire flagrantă a mobilității acestuia, a libertăților acestuia și tocmai de aceea apare următoarea întrebare. Dacă și în ce măsură e posibil să fie acceptată o asemenea uh, legislație acum în Uniunea Europeană? Mulțumesc, uh, doamnă Bauer. Doamna Sârbu. Vă mulțumesc. Prin noua lege a sănătății, guvernul din România dorește să privatizeze spitalele și întreg sistemul de sănătate

Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă atrag atenția asupra unui fenomen dubios. Mulți colegi au descris deja situația uh, și e absurd ce se întâmplă. E important ca Parlamentul European și Comisia Europeană să se sesizeze. Un cetățean uh, slovac, Oliver Boldoghi, și-a pierdut cetățenia fiindcă deținea și, tățenia, și cetățenia unui alt stat. Și anume uh, era și cetățean, este și cetățean maghiar. Așa că în ochii guvernului slovac, uh, acesta nu mai era demn și de cetățenie slovacă. Și atunci se pune următoarea întrebare. Cum poate fi uh, aplicată retragerea cetățeniei ca sancțiune unei persoane care de fapt trăiește de la naștere în Slovacia, în țară în care își plătește toate taxele și impozitele? E o încălcare a uh, Constituției din Slovacia care prevede că nimeni nu poate retrage cetățenia unui om împotriva voinței acestuia. Aceste, această măsură face parte uh, Uh, din uh, campania de uh, imobilizare a cetățenilor purtată de guvern. Doamna Algal Pelci are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Agențiile de rating Uh, pun mari probleme, comisia nu răspunde, ceilalți care sunt vizați nu știu să răspundă. Aceste agenții de rating sunt conduse de cercetători fără uh, niciun fel de temei economic, emit sentințe fără temei economic și uh, ghidează, conduc piețele, însă fără a se baza pe ceva concret, științific. Și cu toate acestea, agențiile de rating creează daune de miliarde de euro. Tocmai de aceea uh, nici nu avem agenție europeană de rating. Luptăm pentru apărarea intereselor noastre europene. Dacă comisari state membre uh, sunt cu toții puși la stâlpul infamiei de aceste uh, agenții de rating și dacă nu fac nimic, atunci e clar că vor avea de pierdut. Mulțumim, doamne Galpelci, și la final are cuvântul domnul Șogor. Mulțumesc, domnule președinte. A fost modificată o lege din Slovacia care prevede că uh, cetățenii slovaci cu dublă cetățenie să-și piardă cetățenia uh, slovacă. Deci, această problemă e, într-adevăr, una specială, e un fenomen aparte și acum avem și un caz de, pe care îl putem discuta. Un cetățean slovac, Oliver Boldoghi, s-a confruntat cu următoarea situație. Acestea i-a fost răpită cetățenia slovacă uh, împotriva voinței sale. E intimidată populația slovacă, e subminată la ora actuală populația slovacă vorbitoare de limba maghiară. De cele mai multe ori, frontierele dintre națiuni nu se limitează la frontierele reale dintre state. Trebuie să facem tot posibilul pentru a nu se ajunge la tensiuni și la conflicte trebuie să găsim o soluție la această problemă, pentru că Slovacia o ia pe un drum greșit. Mulțumim domnului Șogor. Iată, dragi colegi, uh, intervențiile cu durata de un minut au ajuns la final. Mulțumesc celor care au fost de față și ne-au ascultat. Mulțumesc domnului comisar Dali care a fost alături de noi până la sfârșit. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi, iar următoarea reuniune are loc mâine, joi, 1 decembrie 2011, de la orele 8.30 până la orele 14. Ordinea de zi a fost publicată, se găsește pe site-ul Parlamentului European.